Procesul verbal va fi înaintat Parlamentului spre aprobare la începutul ședinței viitoare. Dacă nu există obiecții, atunci considerăm adoptate rezoluțiile la această uh, ședință a Parlamentului European, sesiunea plenară a Parlamentului